Mulțumesc domnului președinte în exercițiu al Consiliului și acum dezbaterea este închisă. Dragi colegi, în ce privește numirile în comisiile parlamentare, trebuie să vă informez că componența conferinței președinților vă va fi comunicată prin e-mail. Această listă va fi inclusă în procesul verbal al uh, ședinței de astăzi și vă reamintesc tuturor că termenul de depunere al amendamentelor este astăzi la orele 18 și votul va avea loc mâine la începutul sesiunii la orele 9. Vă urez tuturor o seară plăcută. Ședința se suspendă.